Allez, on va commencer. Bun. Vom începe. Bună dimineața, domnule Riche. Începem lucrările comisiei noastre. Putem adopta ordinea de zi dacă nu aveți obiecții. Comunicările președintei. Mai întâi, bună ziua tuturor și celor care sunt în fața ecranelor. Vă urez bun venit la această reuniune a Comisiei TRAN și la distanță. Sper că vă simțiți cu toții bine și că sunteți, aveți grijă în această perioadă de um, um, trecere la normare. Avem astăzi interpretare în franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană, neerlandeză, poloneză și română. Doresc să vă amintesc că intervențiile prin telefon sau doar audio nu vor fi interpretate pentru că interpreții care ne fac plăcerea să fim alături de noi și președința mulțumește cu amabilitatea interpreților pentru că sunt aici, deci interpreții au nevoie de imagine pentru a interpreta discursurile. Vă rog să vorbiți rar, să evitați să citiți discursuri și cred că interpreții vă vor mulțumi pentru cooperare și nu aplicați pe butonul Speak decât după ce vă voi fi dat cuvântul. Înainte de a trece la primul punct de pe ordinea de zi, aș dori să anunț termenul pentru amendamente. Pentru avizul privind planul de investiții pentru Europa durabilă, cum să finanțăm pactul verde, pactul ecologic, raportarea este în sală, e vorba de doamna Caroline Nactegal. Bună ziua! Deci termenul pentru amendamente la, pentru acest aviz este 11 iunie, ora 12. Având în vedere planificarea actuală și um, perioadele reduse pentru reuniile la distanță, e probabil că nu vom avea un schimb de opinii în legătură cu acest proiect de aviz. Vă mulțumesc pentru înțelegere și trecem imediat la principalul punct de pe ordinea de zi. Urez bun venit! directorului general al DG MOVE de la Comisia Europeană, domnul Hololei. Bine ați venit la reuniunea comisiei noastre. Mulțumesc că vă aflați alături de noi. Ați venit să ne vorbiți despre aspectele legate de transporturi eh, din eh, Planul European pentru Relansarea Economiei și uh, noul uh, CFM. Alături de noi se află și domnul Herald Lotters, uh, nu-l mai prezint, uh, și urez uh, domnul Herald Reuters, director, și mulțumesc pentru prezența tuturor celor de la GG Move. Domnule Hololai, știți că transporturile au fost grav afectate de criza COVID-19 și totuși salariații din diferitele sectoare au fost prezenți la datorie, au permis uh, transportul de măști, de materiale medicale, au permis uh, buna derulare a aprovizionării cu mărfuri și mai ales cu alimente și această ieșire din criză riscă să dureze oricum uh, mult mai mult uh, decât în alte sectoare economice. Unele sectoare au fost aproape blocate complet, cum ar fi cel aerian, dar nu numai. De aceea avem nevoie astăzi de o viziune clară. Am ascultat ce a avut de spus președinta Comisiei Europene, dânsa ne-a anunțat un plan în valoare de 750 de miliarde și asta ne-a dat speranță, chiar dacă e mult mai puțin decât cele 2000 de miliarde votate de Parlament. Nu sunteți de acord, domnule Riche, mm, dar uh, sunteți de acord cu 2000 de miliarde, nu? În fine, Ceea ce este sigur este faptul că din aceste 750 de miliarde sperăm că uh, sectorul transporturilor nu va fi uitat și pot să vă garantez că voi fi purtătoarea de cuvânt a intereselor acestei comisii pentru ca transporturile să nu fie uitate. Pentru că eu consider că acest sector este cu adevărat responsabil pentru mobilitatea cetățenilor în general, dar și pentru mobilitatea multor IMM-uri și este responsabil de multe IMM-uri și de mulți salariați. De aceea trebuie să investim, pentru că avem acest plan de relansare a economiei ecologic, un pact ecologic și trebuie să relansăm economia prin mobilitatea ecologică. Am notat faptul că, în ceea ce privește CEF, mecanismul de interconectare uh, și propunerea Comisiei uh, de um, uh, cadru financiar multianual se permite, se prevede o sumă globală pentru transportul de 1,5 miliarde, în timp ce investiții în acest sector sunt estimate la 100 de miliarde de euro, mult mai puțin decât a cerut Parlamentul European. Deci, noi am cerut 100 de miliarde și ni s-a dat 1,5 miliarde. Deci, iată, diferența e enormă. Am înțeles că S-a redus mult bugetul în sectorul energiei și digitalizării, lucru contradictoriu cu obiectivele de dezvoltare a energiilor regenerabile și a mobilității durabile. Sper că ne veți uh, da asigurări în acest sens și sper că vom avea o foaie de drum clară. Cum va arăta mobilitatea de mâine? Vom relansa transportul feroviar de mărfuri Vom investi în transporturile publice, pentru că știm că e vorba de viețile oamenilor. Ne vom gândi cu adevărat la alte politici industriale uh, privind uh, producția de autoturisme, care de asemenea uh, sunt de interesul comisiei noastre. Vom discuta despre transporturile fluviale, vom investi în transportul cu bicicleta noroc că avem bicicletele, pentru că altfel nu știu ce ați face. Nu doar că îmi place mie bicicleta, dar, în orice caz, sunt uh, domenii în care va trebui să investim și repede, pentru că nu putem să pierdem ocazia. Lumea de mâine se desenează astăzi. De aceea ne bucurăm, domnule Hololei. Știu că pun un pic presiune, Eh, ăsta e scopul, vă voi da 10 minute, apoi veți avea posibilitatea să răspundeți la întrebările colegilor, să reacționați la discursurile lor. Vă mulțumesc și mulțumesc că sunteți alături de noi, domnule Hololei. Aș vrea să știu cum veți acționa, veți propune noi instrumente, veți face în așa fel încât foaie de drum pentru transporturi să se înscrie în planul de relansare a economiei? Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule Hololei. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați eurodeputați. Mulțumesc și pentru bun venitul călduros și pentru invitație. N-am mai fost de mult într-o sală cu atât de mulți oameni. De aceea îmi face atât de multă plăcere să fiu astăzi aici. Știu că mi-ați dat și ocazia să mă conectez la distanță, dar m-am gândit că e mai bine să vin personal. Și mie personal cel puțin, asta pe mine personal cel puțin mă face să mă simt mult mai bine. Știu că sunt uh, eurodeputați care sunt conectați la distanță. În discursul dumneavoastră introductiv uh, ați pus presiune, într-adevăr, și sunt de acord cu tot ceea ce ați spus. Este important să ne concentrăm mult pe transporturi și aveți dreptate să spuneți că este unul dintre sectoarele extrem de afectate de criză, un sector în care oamenii au fost linia întâi um, în perioada cea mai uh, acută a crizei uh, și de-a lungul întregii crize de altfel. M-ați invitat să vorbesc despre transporturi în noul plan de relansare a economiei și să fim vizionari, să vedem cum propunerile, noile propuneri de CFM, de, de cadrul financiar multianual uh, vor permite relansarea sectorului transporturilor, care este necesară pentru regenerarea economiei europene. Din păcate, punctul de plecare este faptul că transporturile este un sector care a suferit extrem de mult, a suferit mai mult ca niciodată și sper că nu se va mai întâmpla nici în viitor o astfel de reducere a activităților de transporturi și o întrerupere a conectivității ca cea pe care am trăit-o. Firmele au nevoie de sprijin, multele, multe riscă să nu uh, își revină de această criză. Nu e vorba doar de firme, e vorba de oameni și de transporturi, de mărfuri esențiale, de conectivitate și de multe alte lucruri pe care le-am luat de bune în Europa până acum. Situația ar fi fost mult mai proastă dacă împreună nu am fi reacționat în mod hotărât încă de la începutul crizei cu măsuri legislative țintite, recomandări și linii directoare. Am redus astfel presiunea economică în sector, am apărat drepturile pasagerilor și am obținut reluarea coordonată a serviciilor de transport de uh, pasager. Am uh, păstrat piața unică la mărfuri deschisă și ne amintim cu toții de uh, închiderea necoordonată a frontierelor din primele momente ale crizei, care a dus la o, red- o um, reducere, la o um, întrerupe transporturilor de mărfuri, dar apoi uh, am permis uh, reluarea fluxurilor de mărfuri. Nimic nu ar fi fost posibil fără sprijinul hotărât al Parlamentului, grație implicării sale în calitate de colegiuitor în uh, um, dosarele legislative și în alte inițiative am putut lua măsuri în timp record. Avem nevoie de o cooperare la fel de bună și în viitor, pentru că provocările cu care ne confruntăm sunt extrem de mari un element pozitiv, domeniile pe care ne concentrăm deja, durabilitatea și digitalizarea, oferă oportunități fără precedent pentru uh, o relansare a economiei, pactul ecologic și măsurile de relansare în transporturi Uh, vor consolida durabilitatea și digitalizarea. Sectorul transporturilor va fi mai robust și mai rezistent la viitoare crize. Nu putem decât să profităm de această ocazie. Pe 27 mai, Comisia a propus un plan de redresare pentru a ne relansa economiile și o tranziție spre Europa mai ecologică și mai rezistență. Elementele cele mai importante sunt un buget pe termen lung 2021-2027 consolidat, 1,3 miliarde și uh, instrumentul Next Generation EU pentru perioada 2021-2024 pentru a consolida bugetul cu uh, surse financiare de pe piețele financiare. Mai întâi aș dori să vă mulțumesc, uh, să, să vă spun cum vom completa Uh, sprijinul financiar cu politici bazate pe durabilitate și digitalizare. Obiectivele noastre sunt clare și le vom prezenta în strategia completă privind mobilitatea durabilă și inteligentă prevăzută pentru sfârșitul anului. Și doamna comisară Vălean a confirmat că um, se va ocupa de acest dosar. Strategia va prezenta domenii și inițiative în transport și mobilitate pentru care Comisia va lua în considerare acțiuni în următorii ani. Aceste acțiuni vor fi esențiale pentru ca transportul să-și aducă contribuția la Pactul Ecologic European și va permite sectorului să fie mai rezistent pe termen lung. Vom identifica eh, modalități de a utiliza eh, combustibili alternativi, de exemplu, în sectorul transportului eh, pe calea aerului și maritim. Vom realiza ambiția de cel puțin un milion, un milion de puncte de reîncărcare până în 2025 uh, inițiativele noastre vor uh, demara în 2021, cum ar fi directiva pentru infrastructura pentru uh, um, combustibilii ecologici și o nouă infrastructură pentru transport. Vom contribui la un spațiu comun european de date din domeniul mobilității pentru a încuraja schimbul de date și astfel se va evolua spre um, o monitorizare a întregului trafic. Dorim să avem de asemenea o agendă de cercetare și inovare pentru automatizare. Împreună vom lansa o consultare publică în următoarele săptămâni și contez pe participarea dumneavoastră și pe încurajarea participării uh, din teritoriu. Toate aceste ambiții, bineînțeles, costă. De aceea, atât fondul de relansare a economiei și CFM-ul revizuit sunt la fel de importante pentru transporturi. Vă voi vorbi mai întâi despre infrastructura durabilă, în care investițiile vor fi mai importante ca niciodată. Trebuie să instrumentalizăm întregul buget european pentru a atrage uh, investițiile necesare pentru instalarea a un milion de locuri de încărcare și pentru a trece spre o mobilitate mai ecologică. Trebuie să uh, putem să folosim mai mult noile tehnologii care vor duce la reducerea imediată a emisiilor. Mai multe state membre au uh, um, planuri de investiții în infrastructură ca parte a um, strategiile lor de relansare a economiilor. Și acestea trebuie să aibă legătură cu uh, pactul ecologic. Trebuie să folosim toate resursele pe care le avem la dispoziție, cu flexibilitate în toate uh, proiectele, pentru ca um, uh, penalizările din cauza pandemiei să fie cât mai mici. Vom uh, propune 1,5 miliarde suplimentare în uh, CEF transporturi, pe, readucând bugetul la nivelul inițial și având în vedere că avem multe proiecte deja propuse, vom putea folosi fondurile cât mai repede. Vom avea o dublă garanție pentru Invest EU, astfel uh, infrastructura uh, pentru transporturile durabile vor, uh, va permite investiții. Vom avea instrumentar și noua facilitate pentru relansare și reziliență, care vor permite um, investiții și reforme pe baza sistemului european și transporturile vor uh, lua parte din recomandările specifice pe țări din semestrul european. Statele membre se vor asigura astfel că avantajele de pe urma acestor fonduri vor fi utilizate um, acordându-ne prioritate în planurile naționale, făcând astfel o alegere spre, pentru o tranziție economică ecologică și durabilă cu un impact asupra productivității și rezistențelor la stres. Facilitatea de relansare și reziliență vor fi completată de inițiativa React EU și o nouă um, facilitate de investiții strategice va sprijini și infrastructura critică și dezvoltarea de schimbări în lanțul valorii uh, pentru um, esențiale pentru hub-urile în transporturi, cum ar fi baterii, tehnologii pe bază de hidrogen, inteligența artificială și așa mai departe. Noul instrument de sprijin pentru solvență va oferi o garanție europeană pentru a sprijini uh, firme cu anumite instrumente specifice pentru firmele afectate de criza COVID-19 în a doua jumătate a acestui an. Această combinație inteligentă de măsuri trebuie să ne armeze pentru a face față consecințelor crizei și pentru a sprijini tranziția spre un viitor durabil în transporturi. În general, trebuie să utilizăm întregul buget european uh, pentru a atrage investițiile enorme necesare pentru a reconstrui piața unică după criza coronavirusului și uh, pentru a o face mai uh, rezilientă, mai rezistentă la șocul. Vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră în negocierile CFM. Contăm pe sprijinul dumneavoastră continuu și în discuțiile care vor urma. Și după cum știți, propun, Comisia a făcut propuneri pentru negocieri și, dar bineînțeles, colegiitorii vor hotărâ care va fi rezultatul și modul în care aceste noi instrumente vor fi utilizate și care va fi modul cel mai eficient de a o face. Noi suntem de părere că sectorul transporturilor are nevoie de un acord rapid. Întreaga Uniune Europeană are nevoie să aibă un buget cât se poate de repede. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim mult, domnule Hololai, pentru aceste precizări și acum uh, sper că colegii vor intra în detalii. Voi da mai întâi cuvântul coordonatorilor câte trei minute și apoi vă voi da dumneavoastră din nou cuvântul, domnule Hololai, pentru a răspunde în cinci minute și apoi vom avea o dezbatere mai mai largă. Domnule Marinescu, bună ziua! Sunteți alături de noi? La prezident. Ce? Ce sper că... Bună ziua, doamna președinte! Ce mai faceți? Bine? Eu fac bine. Dumneavoastră aveți o cafea? Totul bine. Când văd cum vorbiți, cred că vă merge foarte bine. Mulțumesc foarte mult, domnule Hololei, pentru faptul că sunteți în sală. E o plăcere să vă vedem acolo. De fapt, pe ambii noștri oaspeți de la comisie, cred că aveți multe de făcut în momentul de față și în viitorul apropiat. Am câteva întrebări. În primul rând, vreau să vă întreb cum va fi re organizată agenția, ANIA, pentru că am auzit câteva idei despre Agenția pentru Climă și uh, Mediu și vreau să vă întreb de ce să se instaureze și cum va funcționa. Apoi ați menționat Invest UE. Puteți să ne dați mai multe informații? Eu știu că acest instrument este un uh, instrument foarte bun, dar uh, Știți că se bazează pe investiții private și pe împrumuturi, iar fereastra în programul InvestEU e mai ales pentru infrastructură. Deci nu știu în ce măsură va fi folosit acest fond pentru transport, dacă, desigur, vor fi propuse proiecte în acest sens. În ceea ce privește instrumentul de redresare, dumneavoastră ați vorbit despre el, Aș vrea să ne spuneți dacă ați calculat cât din acest instrument de redresare credeți că va fi alocat transportului. Pentru că nu e foarte clar momentan cum va fi distribuită suma. Desigur că e vorba de o politică în care statele membre pot decide unde să investească, dar, după părerea dumneavoastră, cât din acest fond va fi folosit pentru politica de transport. Iar în ceea ce privește mecanismul pentru conectarea Europei, ați menționat 1,5 miliarde. Eu nu cred că e așa un mare succes. Dacă ne uităm la reducerile la energie și la digital, și mai ales în ceea ce privește transportul uh, în domeniul mobilității militare. Eu zic că 1,5 miliarde e aproape nimic. Poate că ne puteți uh, spune dacă atunci când veți participa în negocierile cu Consiliu, pentru că ați spus că ați trimis deja și Parlamentului cererea de ajutor, vă adresăm și noi cererea de a ne ajuta să obținem mai mult de 1,5 miliarde de euro. În comunicarea Comisiei știți că se spune că acești 1,5 miliarde de euro sunt prevăzuți pentru proiecte foarte ample, cum ar fi, de exemplu, Rei Baltica – Puteți să ne spuneți dacă banii aceștia sunt prevăzuți pentru acest proiect sau pentru altele? Mulțumesc foarte mult, domnule Marinescu. Domnul Danielson, bună ziua! Sunteți aici? Da, bună ziua! Mă auziți? Mulțumesc, domnule Hololei, pentru prezentare. Cred că e foarte important să discutăm uh, aspectele de transport din planul de redresare. Pentru că, pentru ca această redresare să fie un succes, nu avem nevoie numai de investiții, ci de investiții care să susțină și uh, pactul verde și transformarea în societate. De aceea, pentru mine e esențial că transportul și infrastructura să fie o prioritate pentru fondul de redresare. Aceeași întrebare pe care o a pus-o și domnul Marinescu o am și eu. Nu este clar pentru mine cât din fondurile acestui, uh, acestui instrument vor merge către transport și infrastructură. Puteți, vă rog, să clarificați acest lucru? Poate să ne dați câteva estimări? Din câte înțeleg eu, din cele 750 de miliarde, 310 trebuie să meargă la statele membre, 250 trebuie să fie împrumuturi și acestea, desigur, împrumuturi pe priorități europene, una dintre ele fiind transportul, dar nu înseamnă neapărat că obligatoriu vor fi alocați transportului. Deci, din 190 de miliarde care au rămas, care sunt prevăzute pentru programe specifice, numai o parte foarte mică va merge în investițiile care țin de transport. Dacă vrem să facem ceva în domeniul transportului, trebuie să ne asigurăm atunci ca statele membre să pună prioritate pe transport și infrastructură. Cum putem să colaborăm noi așadar pentru ca să ne asigurăm ca statele membre să prioritizeze corect și să pună transportul în acele priorități pentru banii pe care îi primesc? Dacă nu se folosesc acest bani, acești bani, să știți că va fi o eroare istorică, vom uh, rata o șansă unică. Este absolut necesar să facem investiții esențiale în transport. E adevărat că e nevoie de investiții și în mobilitate și în uh, um, zboruri uh, pe bază de energie electrică înainte de 2050, pe, avem nevoie de o reducere a consumului pe um, cursele la distanță și avem și alte priorități, dar trebuie să folosim această fereastră neapărat. Apoi vreau să vă mai întreb ceva pe un punct diferit. Pentru informare, săptămâna trecută am fost informat la rândul meu de către uh, Federația Europeană a Transportatorilor că nu mai uh, colaborează cu DigiMove și cu sectorul aviației. Am fost foarte îngrijorat de ce am auzit și de aceea am înaintat o întrebare cu solicitare de răspuns oral către comisie și aș vrea să vă rog să ne răspundeți la această întrebare scrisă. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru că ați fost aici și vă mulțumesc deja de pe acum pentru clarificările pe care le v-ați da pentru că aceste investiții să nu fie pierdute. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Danielson. Domnul Boza Diaz, sunteți alături de noi? Da, bună ziua, doamna președinte. Bună ziua tuturor! Bună ziua, domnule Hololai. Mă bucur să vă văd chiar la distanță, dar mă bucur că vă aflați alături de noi la ședința comisiei noastre. Domnule Hololai, după cum știți, Fondul European de Relansare după criza COVID este cel mai mare plan de um, relansare din istoria Uniunii Europene. Obiectivul este clar, să, acela de a ajuta statele membre să-și relanseze economiilor și ai, economiile. Și aici sectorul de transporturi este prioritar. Este un plan Marshall în care trebuie să țină cont de situația în care se află deja mii de întreprinderi și lucrătorilor, dar este și o oportunitate pentru viitorul economiei noastre. Este o oportunitate atunci când știm uh, să acționăm inteligent, cu bun simț și responsabilitate uh, dacă nu, am putea pune într-o situație de risc sectorul, inclusiv uh, firmele din acest sector. De aceea, modelul trebuie să fie orientat spre un model al transporturilor de viitor, la, spre mobilitatea de mâine, să investim în inovanție, în tehnologie, în combustibile alternative, așa cum ați spus. Dar trebuie să facem o analiză riguroasă. Nu putem să pierdem competitivitatea în sectorul transporturilor și nu putem să punem capăt unui model de mobilitate esențial pentru economia noastră doar pentru că avem o agendă ecologică. Nu trebuie să uităm competitivitatea sectorului. Este un subiect extrem de delicat în care nu putem să lăsăm nimic um, în afară. Domnul Timmermans a spus și citez, trebuie să ne asigurăm că planul de relansare trebuie să permită salvarea locurilor de muncă și să facem o tranziție spre durabilitate. Sunt absolut de acord cu domnul comisar Timmermans că nu putem să pierdem ambiția și obiectivele esențiale. Bineînțeles, uh, dar nu putem să ne permitem nici să ne îndepărtăm de realitate și um, să urmărim doar obiective de mediu, care chiar dacă sunt necesare, nu trebuie să se transforme într-o problemă în plus, cu atât mai mult când e vorba de fonduri uh, care vin din uh, impozitele tuturor. Nu putem să pierdem uh, din vedere nici competitivitatea industriei noastre într-o lume atât de globalizată în, în care avem concurență, uh, cum ar fi din partea Chinei sau Statelor Unite. Trebuie să le lăsăm deoparte viziunea noastră eurocentrică și nu trebuie să uităm faptul că piața europeană face parte din cea mondială. Domnule Hollerlei, dumneavoastră cunoașteți foarte bine importanța momentului. Ne cunoașteți, știți că e vorba de modelul nostru de, modelul nostru de, de mobilitate și de transportul și de turism. De aceea, domnule Hollerlein, vă întreb, ce firme din sectorul transporturilor vom finanța din fondurile publice și ce firme nu vom finanța și în ce condiții. Mulțumesc! Monsieur... Mulțumesc! Domnul Campomenozi. Mulțumesc că sunteți în sală, mulțumesc doamnă președinte, mulțumesc domnule Hololai pentru că sunteți aici astăzi cu noi. Dumneavoastră ați vorbit de resurse care vor fi puse la dispoziție, dar riscul este că dacă Comisia Europeană va condiționa foarte puternic accesul la aceste resurse de compatibilitatea cu pactul verde, care este destul de sever, atunci înseamnă că multe sectoare vor fi excluse și se vor crea inevitabil disparități. Vedem uh, și cum se comportă guvernele, foarte diferit. De exemplu, guvernul italian a dat uh, mai mulți bani pentru trotinete și mult mai puține pentru sectorul auto, care de asemenea ar putea să facă multe în direcția unor politici mai compatibile cu mediul. După părerea mea, în următorii ani va trebui să luptăm din punct de vedere legislativ împreună cu dumneavoastră, dar și cu Digi Concurență de la Comisie, și vorbesc aici de continuitatea teritorială cu insulele, de accesul pentru serviciile de transport uh, pentru zonele montane, zonele izolate, anumite linii de acțiune care au funcționat acum, dar uh, până acum, dar care erau destul de mercantile, trebuie să fie modificate pentru că acum și societatea, societățile private oferă astfel de servicii, dar și societățile publice au foarte multe costuri și probleme financiare. Tema infrastructurii au uh, menționat deja colegii, dar vreau să vă dau un uh, exemplu. Charterul nautic este un lucru foarte important în Mediterană, Italia, Franța, Spania. Aici există o concurență foarte acerbă, iar anumite țări au dat, de exemplu, subvenții sau uh, diferite stimulente pe baza TVA-ului, iar altele nu. Și poate că ar fi bine să ne uităm mai cu atenție, adică comisia să studieze toate legile existente în domeniul nautic pentru că ar putea să găsească disparități. Mulțumesc! Domnul Kof, sunteți alături de noi? Ne auziți? Da, vă aud foarte bine. Sper că sunteți bine, doamnă președinte. Domnule Hololai, mulțumesc foarte mult pentru că ați venit la Comisia TRAN pentru ca să discutați cu noi în această dimineață. Avem o oportunitate extraordinară care ni se deschide în următorii ani, dar nu v-ar fi sigur uh, ușor, pentru că politicile dumneavoastră vor trebui să devină verzi în ceea ce privește sectorul transportului. Dacă ar fi să ne uităm la un um, vapor, o navă foarte mare, chiar dacă va funcționa pe bază de combustibil mai curat, va fi greu să devină chiar verde. Întrebarea mea se referă la fondul de redresare. Cum puteți să asigurați că o injecție de capital nu se va finanța din proiecte sustentabile și sustenabile care vor merge împotriva uh, pactului verde? Care sunt condițiile pe care vreți să le adăugați pentru ca să nu se întâmple așa? În ceea ce privește proiectele de infrastructură care aduc cu sine nevoia unei analize de ciclu de viață, ar trebui să discutăm despre cererea indusă. Dacă construim o stradă, bineînțeles că noi mașini vor vrea să să circule pe acolo. Aceasta înseamnă ambuteiaje, înseamnă mai multă poluare, deci trebuie să ne gândim ce construim. Ar fi bine pentru aceasta să facem evaluări de ciclu de viață ale proiectelor Apoi, în documentul de redresare am văzut că și Comisia dorește să treacă către o mobilitate curată urbană. Avem o strategie pentru mobilitatea sustenabilă și inteligentă pe care o avem dinainte, dar puteți să ne spuneți exact în practică ce înseamnă acest lucru? Cum va promova Comisia activ investițiile în mobilitatea activă, în micromobilitate? și cred că este foarte important pentru ca să atingem obiectivele pe care le-am stabilit și dacă este important, puteți să stabiliți ținte tangibile pentru mersul pe jos, bicicletă și micromobilitate? O ultimă întrebare din partea mea, domnule Hololai. Vreau să vă întreb despre Corsia, pentru că este o întrebare pe care i-am adresat-o și domnului Timmermans. De ce Comisia nu a acceptat uh, cererile Parlamentului European pe acest proiect și de ce evaluarea pe care o făcuse Parlamentul și schimbările pe care le stabilise merg doar până în 2019. De ce nu, este, de ce nu susțineți Parlamentul? Nu este oare cinic? Pentru că Totuși, se cere să facem reduceri cât se poate de mari în uh, emisiile de carbon în momentul de față și dumneavoastră nu păreți să vreți să ne urmați în acest sens. Mă bucur să vă ascult răspunsul. Mulțumesc, domnule Căf. Iar acum domnul Robert Zile are cuvântul. Ne auziți? Da, vă aud. Mulțumesc, domnule președinte. Karima, mă bucur să te văd, mă bucur să-i văd pe colegii de la Bruxelles. Dacă am putea să Uh, ar fi bine să pot să merg în Belgia, dar în momentul de față nu există nicio legătură de avion între Bruxelles și uh, țara mea. Dumneavoastră aveți noroc. Știți că există în continuare statele baltice care nu sunt conectate pe stradă, pe șosele, bine cu Europa, cu restul Europei, de exemplu, Bruselul, Berlinul și altele, într-un mod verde. Aceasta este un proiect prioritar în același timp în uh, rețelele TNT, care ar trebui să fie finalizate înainte de 2030 și totuși iată că nu există aceste legături. Unele proiecte chiar aveau uh, termen 2026 sau 2027. Iată de ce noul CFM și uh, fondul UE uh, Generația Viitoare e foarte important. Dacă ne uităm la mecanismul conectarea Europei, CEF, e bine să vedem că acolo, de fapt, există multe diferențe în produsele, uh, în ceea ce privește produsele cu destinație militară față de cele ecologice. Credeți că există o strategie a Comisiei de finalizare a acestor proiecte prioritare care au deja un termen în următoarea perioadă? Credeți că vor putea să fie finalizate pentru ca să poată să se Uh, încheie un ciclu care s-a început odată cu mecanismul conectarea Europei, e foarte important să punem accentul pe proiectele de transport. Apoi o altă întrebare, modelele de finanțare. Investue sau uh, investitorii uh, sau proiectele bazate pe investitori privați înseamnă cam crearea unor foarte multor puncte de stații de alimentare. Un milion, cred, trebuie să fie pentru mașinile electrice până în 2025. Aceasta ar duce, aduce un imbold industriei verzi, dar totuși, din câte văd, astfel de proiecte nu țin cont de unde este densitatea cea mai mare de populație și cel mai mare PIB. Poate că ar trebui să se distribuie astfel de resurse totuși uh, peste tot în Uniunea Europeană și să nu țină cont numai de uh, aspectele de bani. Apoi, ajutoarele de stat în domeniul transportului sunt foarte importante. Știm că există anumite state membre care au resurse semnificative în domeniul transportului. Putem distruge piața internă, dar nu trebuie să ne gândim în acești termeni când venim din pandemie. Dar vreau să știu dacă dumneavoastră la nivelul UE ați putea să găsiți un instrument care să creeze o contrapondere la aceste dezechilibre create de subvențiile acordate de stat sau ajutarele de stat uh, în domeniul acesta de către unele state. Mulțumesc! Mulțumesc! Le Mulțumesc foarte mult, doamna Condora. Ne face plăcere să se întâlnească cu noi. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să-i mulțumesc domnului director general pentru prezență. Vă mulțumesc, stimate domn. Prezentarea lui a fost extrem de utilă. După cum am spus, încercăm să înțelegem ce înseamnă propunerile comisiei în practică. E ceva destul de complicat, cu multe zone ce nu și uh, am identificat, transportul și turismul ca sectoare cele mai afectate de pandemie. Există o concentrare plan de redresare pe aceste sectoare e un lucru bun, doar pentru că au fost afectate cel mai mult, ci pentru că sunt elemente de accelerare a creșterii economice. Știți că transporturile sunt coloana vertebrală a economiei, care dacă nu funcționează adecvat, fără un sistem de transport eficace. Și ajung la primul aspect legat de reacțiile pe termen scurt la criză nevoia de a evita falimentele. Aș vrea să subliniez că trebuie să evităm falimentele în toate transporturile, în toate modurile de transport, să ne asigurăm că atunci când situația revine la normal, oamenii au multe opțiuni, de a se deplasa la prețuri accesibile prin diverse moduri. S-au anunțat mai multe soluții pe termen scurt din partea Comisiei, noul sprijin pentru solvabilitate, REACT-EU și Invest-EU. Întrebarea mea, cum evaluați dumneavoastră nevoile de lichiditate și de capital de operare pentru sector? Cum o să fie acoperate, acoperite de planul de redresare? O să fie suficiente? Și elementul timp e esențial atunci când vorbim despre solvabilitate. E nevoie de sprijin imediat. Sprijinul va ajunge la cei care chiar au nevoie de el la timp pentru a evita falimentul. Pe termen mai îndelungat e limpede că ținta e ecologizarea și digitalizarea transporturilor. Trebuie să ne asigurăm că tranziția va avea loc în mod echitabil, inclusiv pentru unele țări înseamnă să nu mai existe uh, consumatori pasivi ai produselor inovate în altă parte, pentru a deveni actori activi pe picior de egalitate în noua economie. Prin inovare, <clears throat> printr-o bază industrială solidă. Planul de redresare trebuie să devină o oportunitate, mai ales pentru țările din Sud, să dezvolte economii verzi, concurențiale, să integreze modelele de creștere, să elimine din inegalitățile din Uniunea Europeană. Pentru aceasta e nevoie de angajament politic pe plan național, dar cred că e și răspunderea dumneavoastră să faceți eforturi în această direcție atunci când aprobați planurile și proiectele pe plan național. Vă mulțumesc. Președinte, mulțumim, doamna Contor. Domnule Ololai, s-au pus multe întrebări și solicitări de precizare. Ați spus un mai bun punct de încărcare. Pentru ce? Pentru automobile, autobuze? Pentru ce acest un milion de puncte de încărcare? Cum se repartizează? Iată o întrebare pusă de domnul Zile. Și pe baza cărei energii, cărbune sau ce altceva, cum veți face toate acestea? Noi avem nevoie acum de răspunsuri concrete, pentru că legiuitorul e aici pentru a lua o decizie în comun, pentru a reface voia de parcurs cu dumneavoastră, dar avem nevoie de lucruri concrete și cetățenii așteaptă de la noi lucruri concrete și salariații. Când mă uit la salariații din porturi, ei vor acțiuni concrete. Nu avem nevoie de un milion de ceva neclar, ne trebuie ceva concret. Foaia de parcurs concret, ne spune N-am uitat de transporturi. Bun. Câte fonduri pentru trenuri, câte în domeniul maritim. Deci, vedeți, ne trebuie ceva concret ca să putem uh, progresa. Aveți acum uh, cuvântul 5 minute și apoi o a doua rundă cu colegii și toată lumea va mai avea un minut. Încercați să puneți întrebări mai precise ca să avem și răspunsuri mai precise. Domnule Horănă. Mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc distinșilor deputați pentru aceste întrebări foarte bune. Sunt multe lucruri care trebuie clarificate și trebuie să cădem de acord că toate aceste lucruri sunt foarte noi, toate modalitățile încă nu au fost convenite. Nici măcar nu cunoaștem toți parametrii care există, care vor fi stabiliți la negocieri. Dar credem că în linii mari avem niște observații pe care vi le pot comunica și dumneavoastră. Cinci minute, a spus doamna președinte. E cam puțin pentru atâtea întrebări foarte justificate. O să mă asigur că și colegii își notează și vă transmit eventual alte răspunsuri ulterior. Chiar dacă vorbesc rapid, pentru mine ar fi imposibil să răspund la tot. Mai întâi, în legătură cu agenția INE, aș vrea să vă spun că noua agenție va fi agenție executivă pentru climă, o succesoare a agenției INEA, în plus, începând cu luna iunie anul curent, va pune în aplicare, pe lângă tot ce face acum, și Fondul pentru Climă și Inovare în domeniul climatic, idei inovatoare în ce privește schimbările climatice, programul Life Plus și o concentrare tematică foarte clară a agenției și a grupurilor delegate pentru activități de la DigiMove, energie, clima, mediu, noi la DigiMove vom continua să fim conducători. Această agenție a avut uh, succes, a făcut o treabă foarte bună, iată de ce în baza acestor rezultate foarte bune a, a fost solicitată să preia mai multe sarcini pe umeri. Ca președinte al Consiliului de Administrație pentru ca această agenție să continue rezultatele bune de până acum să furnizeze mai multe informații, dar eu privesc asta ca fiind un pas pozitiv uh, și al încrederii în agenție. Acum, la diversele întrebări legate de finanțare. Da, principalul aspect este că transporturile sunt prezente în mod foarte vizibil în diversele componente ale uh, CFM și UE generația următoare și uh, viitoarele fonduri din noua generație, mai ales creșterea propusă în ce privește mecanismul de conectare a Europei. 1,5 miliarde nu sunt suficiente, trebuie să absorbim mai mult, trebuie să finalizăm proiectele până în 2030, mai ales pe rețeaua principală, să mobilizăm uh, și ce avem în prezent, să utilizăm toți banii disponibili în prezent, să avem front-loading pentru proiectele pentru noul program, să vedem și cum putem sprijini să cooperăm și mai strâns cu statele membre, să ne asigurăm că aceste proiecte care sunt propuse sunt și proiecte de înaltă calitate care să poată fi finanțate. Am văzut că există și unele deficiențe care trebuie eliminate. Pentru noi, 2030 e un element esențial și mai ales cu Next Generation EU sunt noi posibilități pentru a sprijini proiecte de infrastructură și transporturi. Întrebarea legată de Invest EU e un element foarte important și e clar că acest instrument existent e consolidat substanțial în noua propunere cu un buget total de 31,6 miliarde și noua facilitate a investiții strategice pentru a avea schimbări climatice reziliente. Investiu e de mare relevanță pentru a stimula investiții private în infrastructură de transport, înnoirea parcului de vehicule. Dimensiunea s-a dublat aproape pe baza rezultatele EFSI și ținând cont de noile caracteristici ale investiu ne putem aștepta ca o pondere semnificativă din acest potențial 1000 de miliarde să sprijine sectorul de transport. Dar aici și ce a spus dumneavoastră e foarte important să ne asigurăm că statele membre în planurile naționale de redresare se concentrează, concentrează pe redresarea infrastructurii. Știm că în declin economic sprijinirea proiectelor de infrastructură e ceva util, dar aici și aici întrebările majore, ce se întâmplă în legătură cu condițiile generale Aici putem spune că trebuie să țină cont de componenta durabilă și, uh, după cum a spus și Comisia, pactul verde și transformarea digitală. Nu e vorba doar de infrastructură, vorbim și de infrastructură inteligentă, durabilă, care trebuie să fie realizată. Uh, și aici vin diversele elemente când vorbim despre aceste chestiuni importante. Lichiditate, nevoile financiare, pentru diversele companii care au fost afectate negativ. Ne uităm la generația următoare, aceste forme de sprijin, uh, un instrument foarte bun și util care se va implementa dând uh, garanția ale Uniunii pentru uh, Banca de Investiții Europeană pe baza regulamentului EFSI și inclusiv domeniul de transport în acest sens ar trebui să poată fi utilizat acum fără a aștepta o acceptare a parametrilor. E un element important al solvabilității care ar fi extrem de util, mai ales pentru țările în care spațiul de politică a fost mai limitat din cauza constrângerilor bugetare. Cred că e ceva <clears throat> care va contribui foarte bine la acele elemente ale ajutorului de stat care a fost dat până acum și pentru operatorii de transporturi și întreprinderi de căi ferate, de navigație. Noul instrument pentru solvabilitate ar putea fi un element pentru a reacționa. Și în cazul companiilor care fuseseră viabile financiar până la sfârșitul anului trecut noua facilitate pentru redresare și reziliență la care m-am referit, unde un buget de 160 de miliarde, 310 granturi, restul în împrumuturi. Finanțarea va fi utilizată de statele membre în baza planurilor de redresare și reziliență care o să detalieze care sunt sectoarele care beneficiază și vor fi integrate în semestrul european. Am făcut uh, și diverse recomandări prin semestrul adresate statelor membre de care trebuie să țină cont în cazul transporturilor ca sector, acesta ar fi un element foarte important pentru a contribui la realizarea acestor planuri naționale. Și se vede că toate sectoarele din economie pot beneficia, inclusiv transporturile cu o trimitere specifică la tranziția verde și digitală. E extrem de important să asigurăm că investiții și reforme în transporturi reflectă procesul semestrului european și sunt incluse de statele membre în planurile naționale de redresare și reziliență și pot să vă asigur că, desigur, noi vom depune toate eforturile când discutăm cu statele membre sublinind uh, nevoia de a face aceste investiții pentru că e clar că întreaga societate ar beneficia semnificativ de pe urma lor. Apoi, cred că s-a ridicat și subiectul altor mijloace de transporturi și un comentariu legat de mobilitatea urbană. Cred că e un aspect foarte important învățăminte din această pandemie COVID pentru mobilitate, roluri pentru moduri de transport mai active, după cum s-a spus, transportul personal, micromobilitatea și alte elemente încurajăm și orașele să se gândească la elemente de infrastructură, unele temporare care ar putea deveni permanente. E durabil să fie nu doar pentru un grup de utilizatori, pentru toți, inclusiv pentru pietoni, ca și cei care merg mult pe jos să vadă avantaje. Fondurile de coeziune, FEDER și altele vor continua să sprijine infrastructura pentru bicicliști și alte elemente în măsură de tranziție verde, elemente de finanțare pentru a a <clears throat> încuraja platforma de transporturi sigure lansată anul trecut de comisie și alți parteneri. Deci, da, fără îndoială vom continua să promovăm și acest element. Cred că e foarte important să vedem toate modurile de transport în acest context mai larg, să ne asigurăm că vor contribui la o mobilitate mai inteligentă, mai sigură și mai verde pe care ne-o dorim cu toții și în care se mic. Va trebui să încheiați, domnule Holonai. Poate un ultim aspect la care vreau să mă refer, pentru că o problemă ridicată de mai mulți deputați Mobilitatea militară, după cum știți, bugetul 1,5 miliarde, mult mai puțin decât era în propunerea originală. E clar că va contribui să um, ajute la dezvoltarea infrastructurii de transporturi. Unele state membre vor fi <clears throat> dezamăgite, care aveau planuri mari de a extinde uh, infrastructura și pentru transportul militară, dar e un punct de pornire și o să fie utilizat foarte rapid. Desigur, <clears throat> Noua facilitate de adresare și rezidență ar putea fi utilizată pentru a sprijini astfel de proiecte, dar, în esență, negocierile <clears throat> vor fi în derulare. Rămâne de văzut care va fi rezultatul final al negocierilor. Și, desigur, încă un aspect legat de MCE, acest 1,5 miliarde de evoluție bună, care arată clar importanța mecanismului de acționare a Europei și cei care spun că nu e suficient au perfectă dreptate. Iată ce important să <clears throat> obținem mai multe fonduri pentru transportul de la celelalte facilități pe care continuăm să le analizăm, să le studiem pentru a vedea care ar putea fi instrumentele cele mai bune, să interacționăm cu statele membre, cu sectorul privat pentru a încerca să le explicăm care ar fi căile și posibilitățile de a atrage mai mulți bani. Și aici de un interes comun putem conlucra. Doamnă președinte, îmi pare rău. Știu că mi-am depășit timpul de două ori și tot n-am putut răspunde la întrebări, deci va trebui să revenim. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. O să vă dau uh, mai puțin cuvântul după aceea să vedem dacă mai... Dar nu ați răspuns la întrebarea cu un milion de puncte de încărcare. Unde? Pentru ce Aș vrea totuși să avem un răspuns. Doamna Virconen, sunteți uh, în legătură, aveți cuvântul un minut, dar voi fi intransigentă cu timpul. Doamna Virconen? Bun. Madam Chair, Mulțumesc, doamnă președinte, domnule Holloway, mă bucur că vă văd uh, Salutări din Finlanda. Sunt de acord cu domnul Holloway că avem nevoie de o infrastructură inteligentă și durabilă în Europa. Este crucial acest lucru dacă dorim să decarbonizăm sectorul transporturilor și uh, să încurajăm competitivitatea. Mă bucur că acum Comisia propune uh, să, fonduri suplimentare pentru facilitatea conectarea Europei, pentru partea de transporturi. Dar sunt îngrijorată pentru că acum Comisia propune reducere, reduceri de la energie și digitalizare și la partea privind mobilitatea militară, pentru că o idee a noastră era să avem mai multe sinergii între uh, infrastructura de energie, cea digitală și cea de transporturi, ca să avem conect conectări, conexiuni inteligente în Europa. Aș dori să-l întreb pe domnul Holley cum ne putem asigura că vom avea o infrastructură inteligentă și durabilă dacă nu avem sprijin pentru partea de digitalizare. Mulțumesc, uh, domnul, doamnă Vircumen, domnul Ismail Ertug. Sunteți alături de noi? Il faut appuyer sur le bouton Trebuie să apăsați pe butonul speak, domnule Ertug. Revia Vom încerca din nou ceva mai târziu. Doamna Nategal, aveți cuvântul. Un minut. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Hololei. Când mă uit la planurile de relansare ale comisiei, văd că apare că mm, s-au identificat nevoile financiare și s-au alucat mulți bani. Dar aș dori să vă întreb care e strategia pe care se bazează aceste, uh, acest sprijin financiar. Cei care cer un grant sau un credit vor trebui să respecte anumite criterii. Dorim să facem sectorul transporturilor mai durabil. Și, bineînțeles, principala întrebare este cum putem ieși din criză într-un mod mai inteligent acest sprijin strategic ar putea fi oferit în diferite modalități, în diferite moduri. Putem să sprijinim, de exemplu, transportul pe căile navigabile interne, fluviale. Putem să transformăm navele uh, convenționale în uh, nave de transport mai durabile sau putem să investim în, în, uh, în combustibil, în kerosen și în biocombustibil. Aș dori să vă întreb dacă Comisia se gândește și la aceste posibilități. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Lucen. Aveți cuvântul. Merci, euh, merci, madame la Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule Hololai, pentru uh, prezentarea sa și pentru răspunsurile dumneavoastră. Trebuie să ne mai dea răspunsuri în legătură cu milionul de borne de încărcare. Știm că sectorul transporturilor și, infra și infrastructura de transporturi este determinantă pentru economia europeană. Am văzut în ultimii ani și înainte de criza COVID-ului că multe infrastructuri erau cumpărate de străini, mai ales de chinezi. E vorba de infrastructuri foarte importante, portoare, aeroportoare. Aș dori să știu dacă am constatat după această criză Uh, că, având în vedere că anumite infrastructuri sunt foarte fragile, ele riscă să ajungă pe mâinile unor uh, interese economice străine, mai ales chineze, și care sunt mijloacele și mecanismele pe care le avem la dispoziție pentru a evita asta. Știu că Comisia s-a angajat să revizuiască regulamentul privind investițiile străine directe, dar ce mijloace vom folosi în planul de relansare pentru a proteja aceste infrastructuri? Pentru că, dacă dorim, Um, eu uh, sunt convins de importanța unui plan de durabilitate, dar și suveranitatea e importantă și dacă aceste infrastructuri ajung pe mâinile chinezilor, nu cred că vom uh, putea să avem o astfel de strategie de durabilitate. Mulțumesc! Doamna Plumb, sunteți alături de noi? Doamna Plumb! Vă rog să apăsați pe butonul Speak, doamnă Plumb. Bună ziua! Nu se aude sunetul. Vă rog să apăsați pe butonul refresh, doamnă Plumb, pentru că nu vă auzim. Domnule Lucen, dumneavoastră știți să citiți pe buze? Mă opresc aici, spune doamna președinte. Vă rog. Acum nu se mai vede imaginea, doamnă Plumb. Bon, Madame Plumb, on vous laisse... Doamnă Prum, vă lăsăm să vă pregătiți. Trec la domnul Dalunde. Da? Nu? Doamnă Prum ne auziți? Vă rog, aveți cuvântul. Uh, thank you so much. Mulțumesc și se întrerupe conexiunea. allez Vă rog, și conexiunea s-a întrerupt din nou. Play For uh, his presentation. Mulțumesc, domnule Hololei, pentru prezentarea sa și pentru măsurile pe care departamentul său uh, le-a luat în această perioadă de criză COVID-19. Aș dori să spun că Sistemele de transport public și de mobilitate locală sunt esențiale pentru relansarea economiei europene și pe termen scurt și pe termen lung. De aceea aș dori să știu ce fel de inițiative și investiții prioritare considerați că sunt necesare, că trebuie luate pentru o relansare uh, a transporturilor publice prin digitalizare? Și pe ce instrument și ce instru, sau din ce instrumente financiare se vor uh, uh finanța aceste tipuri de investiții? Mulțumesc, doamnă Plumb. Domnule Dalunde, aveți uh, acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule, uh, dragi colegi, uh, stimate domnule reprezentant al Comisiei. Investim sume mari în infrastructura de transport. E nevoie de aceste investiții pentru a sprijini tranziția ecologică. În textul Comisiei se Uh, spune că nu trebuie să investim sau să facem investiții care pun în uh, pericol sau întârzie tranziția ecologică. Dar uh, nu am înțeles exact ce înseamnă asta. Cum ne vom putea asigura că nu vom face investiții în porturi um, autostrăzi sau alte tipuri de transport care vor face tranziția ecologică mai dificilă și cum ne putem asigura că vom investi în căi ferate și în alte modalități de a sprijini tranziția ecologică. Mulțumesc, domnule Dalunde. Domnul Deli, aveți cuvântul un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Este clar că transportul și turismul au fost afectate extrem de mult. Vedeți o, vreo diferențiere în modul aceste două sectoare vor fi sprijinite din fonduri de relansare? Vor exista părți, o distinție între cele două și o separare a finanțărilor, pentru că, bineînțeles, există legături între ele. A doua parte a întrebării mele este, trebuie să facem o diferențiere între ajutorul pe termen scurt Um, deci e vorba de sprijinul uh, pentru a aborda problemele legate de lichidități și sprijinul pe termen lung care va permite ecologizarea, digitalizarea și automatizarea transporturilor. Sunt de acord că aceasta este soluția, pe, soluția dar e soluția pe termen lung. Și de multe ori firmele uh, nu sunt sigure că vor putea supraviețui până în ziua în care vor deveni mai ecologice și mai digitale. Ați făcut calcule mm, și ați prevăzut proporții în finanțare între termenul scurt și cel lung? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Svetovski, vă mulțumesc că vă aflați astăzi alături de noi. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Domnule director, sectorul transporturilor, mai ales uh, acela al transporturilor de pasageri, dar în general uh, și, și în general sectorul uh, autoturismelor, sectorul producător de autoturisme au fost grav afectate de criză și trebuie să le sprijinim. E nevoie de mijloace financiare pentru asta și am văzut din această dezbatere, dar și din alte dezbateri, că după uh, Uh, relansarea acestui sector, el va trebui să fie mai ecologic decât până acum. Direcția dumneavoastră generală observă că există astfel de programe și în alte țări din lume, în Turcia, în Statele Unite, care poate sunt departe în urmă, dar au uh, preocupări similare pentru că le pasă de, de piața globală după aceste finanțări, aceste sectoare vor mai fi uh, deschise concurenței, vor mai face față concurenței? Domnul Riche. Mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc, domnule director, pentru prezența dumneavoastră. Prima mea întrebare este, Fondul pentru o tranziție justă a trecut de 7,5 miliarde la 40 de miliarde. Comisia inițial nu a prevăzut măsuri pentru transporturi în acest plan, care a devenit mai voluminos decât facilitatea conectarea Europei. Aș dori să întreb dacă se va sprijini infrastructurile de transport, mai ales prin finanțare locală și regională. A doua întrebare se referă la faptul că au apărut planuri sectoriale coerente din punct de vedere strategic pentru transportul aerian și automo- cu autoturismul, dar nimic în sectorul feroviar. Mă mir pentru că vorbim de pactul ecologic și nu s-a propus nimic pentru ajutoarele de stat, sprijinul pentru firmele de transport pe calea ferată. Nu vorbesc de infrastructuri, am vorbit de ele când s-a vorbit despre planul de finanțare, nu vorbesc nici despre industria feroviară care riscă de asemenea dificultăți dacă firmele de transport au dificultăți. Are de gând uh, comisia, așa cum a făcut-o pentru transporturile aeriene, să aibă o reflexie strategică globală privind uh, exploatarea transporturilor feroviare? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Riche, doamna Vind, sunteți alături de noi?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 Apie fort. <laughs> Apăsați bine pe butonul speak. Bon, allez, on continue. Bun, mai departe. Doamna Vinte, tot nu sunteți alături de noi? A, ah, me- Doamna Vind, bună ziua! Aveți cuvântul, un minut. Dar s-a întrerupt conexiunea. Cred că nu funcționează camera, spune doamna Vint. Ba nu, funcționează. Vă mulțumesc pentru că ați venit la comisia noastră, domnule Hololai, pentru a discuta despre un viitor mai luminos și mai ecologic. Mă bucur că suntem de acord că planul de redresare trebuie să fie coordonat cu pactul ecologic. E bine, mă bucur că propunerile includ un obiectiv de mm, finanțare ecologică de 25%. Mă bucur că s-au prevăzut mm, investiții în puncte de încărcare, dar ce înseamnă asta? Nu avem definiții comune mm, pentru astfel de investiții. Astăzi, un, un punct de încărcare cu gaz ar fi uh, considerat ecologic uh, conform CEF, dar nu și conform uh, InvestEU. Ne puteți confirma ce fel de investiții în infrastructură vor fi finanțate? Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Ertug, sunteți acum alături de noi? Doamna Taylor, Taler, aveți cuvântul, un minut, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, bună ziua tuturor de la Innsbruck, domnule Hololai, așa cum au spus și colegii mei, când vine vorba de CEF și fondul de următoarea generație, nu sunt destui, destui bani pentru rețeaua TNT. Puteți să elaborați mai mult în legătură cu instrumentele pe care le-ați menționat adineauri? Întrebarea mea este ce facem cu condiționalitățile? Cum vă veți asigura că statele membre merg în direcția cea bună? Și după părerea dumneavoastră, care este instrumentul cel mai important pentru a ne asigura că uh, principala rețea de centru TNT va fi uh, operațională în 2030? Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Teller, domnule Ertuc. Uh, ați reușit să vă um, rezolvați problema tehnică, vă rog apăsați pe butonul speak. Monsieur Ertug. Domnul Ertug. L-am văzut foarte, foarte puțin. Bun, continuăm. Doamna Dali, bună ziua, aveți cuvântul. Mulțumesc. Vorbim despre recuperarea după criza COVID, dar uh, am impresia că ceea ce se face, se face pe seama lucrătorilor. Aș dori să, spun, să vorbesc despre sectorul transportului aerian. Uh, pentru că se pare că multe firme, multe companii uh, Uh, au profitat de criză pentru a face să scadă veniturile, salariile. Um, au dat afară um, o mare parte din personal, au redus salariile cu până la 30%, de exemplu Aer Lingus, uh, EasyJet, um, au fost concediați mult, uh, mulți lucrători irlandezi, dar au fost păstrați uh, mulți lucrători danezi uh, la EasyJet pentru că guvernul danez oferă uh, sprijin financiar. Aș dori să știu ce se întâmplă, aș dori să știu um, cum uh, direcția uh, dumneavoastră generală s-a implicat în reducerea salariilor controlorilor aerieni. Întrebările mele sunt de ce v-ați depășit prerogativele în acest domeniu și de ce, de ce refuzați să vă implicați și nu condiționați finanțarea de păstrarea locurilor de muncă. S-a întrerupt acum microfonul președintei. Doamna Montero. Montero. Bonjour. Good morning, President. Bună dimineața, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Hololai, pentru intervenție. După cum știți, această comisie se ocupă de transport, dar și de turism. Și înțelegem cu toții cât de importante sunt conexiunile pentru dezvoltarea societăților noastre și pentru dezvoltarea țărilor noastre. Portugalia suferă din punct de vedere economic din cauza impactului uh, și dependenței în care trăim în ceea ce privește turismul. Portugalia este periferică și are și două regiuni ultraperiferice care depind pur și simplu de transportul maritim și de transportul aerian. Conectivitatea față de cetățenii europeni uh, înseamnă diferite lucruri în mintea lor și de aceea vreau să înțeleg din partea dumneavoastră cum va arăta CFM-ul uh, revizuit și cum uh, va face față fondul de redresare pentru a oferi o continuitate teritorială a acestor regiuni? Cum putem finanța prin CFM aceste infrastructuri care sunt necesare, căile de transport care sunt necesare pentru regiunile pe care le numeam. Trebuie să ținem cont că aceste regiuni au suferit mult mai mult decât celelalte. Ați putea vorbi, vă rog, de măsuri tangibile ca să putem înțelege cu toții ce se va face în domeniul transportului maritim și transportului uh, aerian pentru regiunile ultraperiferice? Mulțumesc! Da, vom încerca să dăm uh, cuvântul tuturor și atunci trebuie să respectați timpul. Domnul Liberațchi, acum un minut. Sunteți cu noi, domnule Liberațchi? Se vede biroul dumneavoastră? dar am vrea să vă vedem pe dumneavoastră mai degrabă. Domnule Liberațchi, încercați să inversați imaginea. Could you please press the camera button, sir? Și apăsați pe butonul uh, care arată o cameră. Vă lăsăm să vă gestionați uh, ordinatorul, calculatorul și mergem mai departe. Doamna Iuta Paulus are cuvântul un minut. Bună ziua, aveți cuvântul un minut. Thank you very much. Thank you, Mr. Hol- Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule Hololai pentru că sunteți aici cu noi și mulțumesc pentru că ați subliniat că vom avea nevoie de combustibili alternativi uh, pentru aviație și pentru transportul maritim. Cum dorește Comisia să susțină dezvoltarea, transportul și inovația tehnologică în acest sector? Pentru că mai ales navele au o perioadă de viață foarte lungă și deci vapoarele care vor fi construite în următoarei 10 ani s-ar putea să mai fie pe mare în 2050, atunci când vrem să fim neutri din punct de vedere climatic. Sunteți de acord că combustibilii alternativi nu sunt sustenabili decât dacă sunt produși din energie regenerabilă. Și apoi, ați menționat importanța punctelor de alimentare pentru vehiculele electrice. Ați putea elabora puțin în ceea ce privește lipsa progresului în domeniul acesta și în domeniul metodelor interoperabile de plată, pentru că cred că DigiMove are nevoie de planuri pentru a depăși acest moment. E un mare obstacol în calea achizițiilor uh, mașinilor electrice această problemă. Vă gândiți la accelerarea infrastructurii sau ghidului pentru um, transport alternativ și vreți să faceți un ghid înainte de 2021? Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Pierre Caleschin are cuvântul. Mulțumesc că sunteți aici în sală. Mulțumesc, doamnă președinte, mă bucur să mă revăd cu colegii, cu dumneavoastră. Mulțumesc, domnului director general, pentru că este aici. Astăzi este Ziua Mondială a Oceanelor. Eu aș dori să vorbesc de aceea de transportul maritim, pentru că ne aflăm în Comisia pentru Transport de un an în diferitele documente ale Comisiei Europene. Domeniul maritim este puțin copilul uitat dacă ne uităm la transportul maritim, el e în continuare în transportul uh, care depinde de cărbune. E nevoie de o analiză de impact, e adevărat, dar mai sunt și alte lucruri care se pot face, se pot găsi soluții pentru ca acest transport să evolueze. S-a vorbit de cercetare în domeniul acesta, dar transportul maritim poate să fie și el una din soluții atunci când vorbim despre transportul modal și cred că trebuie să fie luată în serios. Astăzi, când vorbim uh, la Comisia Europeană de Transportul Maritim, parcă face exemă Comisia. Eu cred, domnule director general, să, că ar fi bine să vă luptați mai mult, pentru că DigiMove a lucrat deja în domeniu, are continuare propuneri. Noi am lucrat de ani de zile la propuneri și soluții, nu pentru că uh, sunt eu aici de puțin timp, ci predecesorii mei au lucrat. Puteți să ne asigurați că vă veți lupta în continuare pentru transportul aer, uh, maritim pentru ca să găsească un loc în Green Deal. Mulțumesc, domnule Cadeschi. Vreau să vă amintesc că sunt raportoare pe uh, decarbonizarea sectorului maritim și deci puteți conta pe mine nu să mă las uh, Date la o parte, pentru că cred că acest transport uh, merită să fie parte din pachetul uh, Pactului Verde. După cum ați spus dumneavoastră, stimate coleg, este o oportunitate extraordinară transportul maritim, când știm că 90% din mărfuri trec pe mare. Deci, vă rog să aveți încredere în mine că voi fi vigilentă. Domnule, doamna Clun, sunteți aici? Ne auziți? Bună dimineața! Până dimineața, mulțumesc foarte mult, domnule Hololai. Sunt de acord că vorbim aici de o oportunitate mare de a investi în sectorul transporturilor, de a face o legătură cu pactul verde, de a face investiții inteligente. Dar pentru viitorul imediat aș vrea să vă întreb în legătură cu conectivitatea pentru zonele ultraperiferice, zonele neconectate. Am văzut că sectorul turismului este devastat Infrastructura în domeniul transporturilor e esențială pentru aceste zone. Vedeți o oportunitate acum de a relaxa eventual regulile pe ajutoarele de stat pentru ca să se stimuleze redresarea în aceste regiuni care au suferit foarte mult din cauza problemei de lipsă de lichidități datorită lipsei de turism? Mulțumesc foarte mult! Doamna Teratax, dacă ne auziți, sunteți alături de noi. Mulțumesc foarte mult, domnule Hololai, pentru că sunteți aici. Uh, mă bucur să vă revăd. E foarte important pentru structura alternativă a combustibililor și pentru toate punctele de uh, încărcare să știm că și sectorul maritim poate beneficia de, um, de o schimbare. Hidro, vapoarele pe hidrogen și vapoarele electrice sunt, de fapt, uh, economia viitorului pentru sectorul maritim. Trebuie să fie foarte clar la ce să se poate aștepta aceștia, având în vedere noile oportunități de încărcare. Puteți să ne spuneți mai multe în ceea ce privește înverzirea sectorului maritim și ce dorește Comisia să facă? Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Mi s-a spus că domnul Ertug s-a întors printre noi. Domnule Ertug, aveți cuvântul. Da, bună dimineața! Sper că mă puteți auzi. Vă auzim, dar nu vă vedem. Hello, Mr. Hololai. Good to see you once again.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 Interpretarea nu este posibilă, din păcate, pentru că conexiunea domnului Ertug este fără imagine. This is my question and once again, thank you. See you soon. Goodbye. Merci beaucoup, monsieur Ertug. Monsieur Peter Lundgren, vous êtes avec nous? Mulțumesc. Domnul Peter Lundgren are cuvântul. Vă rog. Hello, and nice to see Bună ziua, mă bucur că vă văd din nou. Vreau să vorbesc și eu despre combustibilii alternativi, pentru că electricitatea nu este soluția la transport pe viitor. Eu am văzut cum este să ai o mașină electrică și indiferent de ceea ce se spune cu o baterie de 30 de kW, cam 150 de km poți merge în vară și cam 50 de km iarna. Acesta este adevărul. Și de aceea eu cred că nu va putea fi aceasta o soluție pentru industria transporturilor. Va trebui să mizăm pe combustibili alternativi care sunt o soluție pentru camioane. Dacă mă uit la nordul Suediei, mă uit la industria forestieră, niciodată nu o să putem rezolva lucrurile cu camioane electrice. Trebuie să mizăm, deci, pe combustibili alternativi. Vreau să vedem și o schimbare majoră în uh, sectorul aviatic uh, cu uh, contracte zero ore sau alte um, fake-uri în domeniul angajărilor. Trebuie să schimbăm ceva, așa nu se poate continua. Mulțumesc, domnule Lundgren, iar acum doamna Roadmaker. Aveți cuvântul. Nu mai este cu noi. Domnul Pablo Araias, mulțumesc că sunteți cu noi, aveți cuvântul. E, bueno, estoy encantado de estar aquí. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că l-avem alături de noi pe domnul Holelight. Măsurile anunțate de comisie sunt, bineînțeles, binevenite, dar sunt în mod clar insuficiente în domeniul transporturilor ce plan de Comisia pentru a controla, pentru a, supra, a, a supraveghea că statele membre folosesc fondurile în mod adecvat și că aceste fonduri a, oferă sprijin acolo unde este cel mai mare nevoie de el. Acest instrument de sprijin pentru, sub, sub, pentru solvabilitate a, se completează sau completează ajutorile de stat? Cum vă veți asigura că nu se distorsionează piața, de exemplu, în domeniul sectorului, în, în sectorul uh, transportului aerian sau transportul de pasageri cu autobuzul? Știm că companiile aeriene au nevoie de ajutoare urgente, dar dacă acestea nu sunt controlate, uh, se riscă să facă să dispară companii care transportă milioane de pasageri și uh, pun situații în, vor fi puse în situații de risc mii de locuri de muncă. E nevoie de o foaie de drum clară în măsurile dumneavoastră. Care este planul Comisiei pentru a face acest lucru în sectorul transporturilor și mai ales în transportul aerian? Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Rotmecher este din nou alături de noi. Ale, la parole est à vous. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Madam Chair. Uh, thank mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule Hololai. Am trei întrebări în primul rând, n-am auzit destul despre transportul pe șine și despre dezvoltarea transportului feroviar. Cred că numai o parte mică a populației europene poate cu adevărat să beneficieze de un tren rapid, iar fi bine totuși pentru comunitatea europeană să ne gândim la o rețea de transport feroviar de mare viteză pentru pasageri în Europa. Sper ca să reușim să implicăm Comisia Europeană aici într-un program de investiții mai ambițios. În al doilea rând, aș dori să vă atrag atenția asupra voucherelor pentru că acum companiile aeriene nu rambursează biletele celor care și le cumpăraseră înainte de criză. Am primit o scrisoare de la un pasager foarte îngrijorat care are nevoie de acești bani și nu își primește banii înapoi, primește vouchere. Aș vrea să vă rog să ne gândim la aspectele de control. De asemenea, vă rog frumos să încheiați, spune președinta, foarte mulți bani sunt consumați uh, în sistemul european de sistemul actual de control. Aș vrea să știu dacă la Comisia Europeană vă gândiți să recrutați auditori și controleri pentru ca să puteți să verificați toate programele de investiții pe care le-ați planificat. Mulțumesc! Domnule Tien are cuvântul, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule Hololei, mulțumesc pentru că sunteți aici alături de noi astăzi. Aș vrea să vă pun uh, o întrebare despre combustibilii alternativi pentru aviație. Cred că înverzirea aviației e una de cele mai, uh, din cele mai mari priorități pe care le avem acum și care fac parte din pactul ecologic și există o declarație comună din partea statelor membre de săptămâna trecută uh, Aș vrea să știu dacă dumneavoastră sunteți de acord cu statele membre că e nevoie de un cadru coerent pentru a asigura o bună repartizare a combustibililor și că este nevoie și de o obligativitate de procent de combustibil regenerabil în cadrul CEF și dacă credeți că o astfel de regulă ar putea să îmbunătățească sectorul aviatic. Avem și partea producătorilor, care e precum Airbus, care este un campion european cu adevărat. Care este rolul pe care îl joacă producătorii aici? Cum îi includeți în sistem și credeți că e nevoie de un program care să oblige producătorii să înlocuiască flota actuală cu una mai verde? Mulțumesc! Domnule Etienne, acum doamna Isabel García Méndez, Aveți cuvântul. Gracias, gracias, presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, e foarte mult zgomot din cauza microfonului care nu funcționează bine. Cambio de micro, no sé si se me schimb microfonul. Mă auziți? Ați vorbit mult despre aspectele economice, dar prea puțin despre cele sociale. În sectorul aerian, impactul social uh, este foarte diferit între firmele care uh, au contracte de muncă adevărate cu piloților și cele care au contracte pe care. Uh, cum veți, va garanta DigiMove Uh, o relansare responsabilă din punctul de vedere social. Contractele precare vor fi rezultatul acestei crize? și în ceea ce privește transportul cu autobuzul și aici este, și acesta este important pentru decarbonizarea transporturilor. Viitoarea tra- strategie pentru mobilitate durabilă, inteligentă, trebuie să sprijine transportul cu autobuzul. Ce măsuri va lua Comisia pentru a sprijini acest tip de transport colectiv cu autobuzul în cadrul acestui plan de relansare? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Liberațchi sunteți în legătură cu noi, vă rog să apăsați uh, pe buton. E pas de Vă vedem uh, pe dumneavoastră și nu biroul. Da? Sunteți? Nu vreți să apareți pe ecran în dimineața asta. Domnule Liberațchi, mă auziți? Nu. Se pare că nu. Domnule Vitanov, aveți cuvântul un minut. Allez, appuyez sur le bouton. Vă rog să apăsați pe butonul Speak. Ok. Bun, mă bucur să mă întâlnesc nu o să pun întrebări concrete, vreau să fac câteva comente. Și eu cred că obiectivele Pactului Verde trebuie să fie în această strategie de domnule Vitanu. Nu vă auzim bine și vorbiți mai potolit, vă rog frumos. Și încercați să faceți în așa fel încât să vă auzim mai bine. Acum mă auziți? o să vorbesc, deci nu Transportul verde, logistică, transporturi feroviare, transporturi verzi, carburanți verzi în orașe, planul de redresare în sectorul de transport. Dacă toate acestea sunt în facilitatea Comisiei pentru Redresare și Reziliență, planurile naționale să fie coerente cu regimurile, cu planurile de tranziție echitabile. Trebuie să asigurăm că vor fi în coerență cu obiectivele verzi și sociale în transporturi. În criza COVID-19, formele de ocupare din uh, aviație sunt în pericol, se vor pierde mii de locuri de muncă în aviația europeană. Trebuie să ne asigurăm că măsurile de sprijin o să meargă mână în mână cu solicitări ecologice pentru sector, inclusiv participarea la Green Deal, pentru a asigura protecția socială a tuturor lucrătorilor pentru cei care și-au pierdut locurile de muncă din cauza crizei sau sunt în situație de risc. Vă mulțumesc. Deci dimensiunea socială în transporturi e extrem de importantă. Vă mulțumim. Le mulțumesc și interpreților pentru că au făcut uh, efortul uh, și au dat dovadă de sânge rece. Uneori e foarte greu să interpretezi când nu înțelegi decât un cuvânt din două. S-a încheiat lista de lor de cuvânt. Sunt enorm de multe întrebări. Comisia Europeană în legătură cu planul de redresare va include elemente de contrapartidă de mediu sau sociale. După cum a spus domnul Riche, veți vă veți ocupa de industria feroviară și de aviație. Toată lumea vorbește despre MC, dar acum doi ani ați avut un super studiu care spunea că o să avem 27 de miliarde de euro pe an. Poate că în lumea de mâine și despre asta va fi vorba. Dacă toată lumea plătește o taxă pe carburant, aviația de ce nu plătește? Ori e egalitate în fiscalitatea ecologică, ori nu. Aveți multe întrebări. E și cea cu hidrogenul. Comisia Europeană a lansat uh, planul legat de hidrogen în legătură cu transporturile. Mulți dintre dumneavoastră au spus acest lucru. Problema transporturilor publice. O să avem un pachet ca să le putem ajuta transporturile publice în foaia de parcurs, mai ales mobilitatea urbană durabilă. Reamintesc ceva spus uh, colegul de la Riniu și președintele Comisiei pentru Pescuit, sectorul maritim, nu trebuie să plătească oalele sparte. Acest sector trebuie să revină în linia întâi, e nevoie de investiții, să intre în tranziție, marcând ce spunea și dumneavoastră acum câteva momente, oportunități de ocupare și acțiuni legate de CO2 nu s-a vorbit foarte mult despre turism, pentru că s-a vorbit data trecută, dar e mult de făcut și suntem gata. Dar și cei de la comisie sunt gata. Domnule Holoday, ați văzut că v-am dat uh, acum 10 minute? Am gestionat bine timpul, uh, domnule Holoday. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Sunteți incredibil de generoase. distinși membri. Vă mulțumesc tuturor pentru întrebări. Multe întrebări foarte bune, justificate, la care o să încerc să răspund în general și mai concret ulterior, dacă nu s-a răspuns la unele întrebări. Ascultându-vă pe dumneavoastră cu atenție au de căi ferate, domeniul maritim, aviație, transporturi urbane, toate acestea sunt importante. Ce vreau să spun? Un lucru e foarte limpede. Trebuie să vedem sistemul la un loc. Nu putem prioritiza un mod de transport în detrimentul altuia, poate cu excepția faptului că ne-am concentrat foarte mult pe căile ferate în Green Deal, în pactul ecologic și asta vom face anul viitor E anul european al căilor ferate și o ocazie foarte bună de a da un impuls. Și când ne uităm la mecanismul de conectare a Europei, 70% se investește pentru a sprijini proiecte feroviare și continuă să facă asta. În același timp, atingem și obiective din pactul ecologic și vom face și pe viitor, fără îndoială. Și cu siguranță suntem pregătiți să dăm un impuls împreună, dar e foarte important să examinăm modurile de transport în manieră coerentă. În legătură cu MCE, legăturile cu energia și domeniul digital, desigur, există sinergii, sinergii care au fost deja aplicate din prezent și vor fi implementate și mai mult în viitor. Există unele reduceri la mecanismul de conectare Europei, dar asta nu ne împiedică să avem sinergii inteligente, să mobilizăm bani și din alte surse care există. E nevoie de aceste sinergii, fără îndoială. Întrebarea pe care a pus-o domnul Ertug Întrebare scurtă, răspuns scurt pentru a fi coerent cu Green Deal, ce trebuie să facem în legătură cu investiții. Sprijinim doar investiții care implică forme regenerabile. Acesta e elementul cheie un alt element în legătură cu investițiile de care am uitat înainte, investiții în ciclu de viață, vreau să spun că ele sunt incluse în evaluările cost-beneficiu pentru toate proiectele. Deci privim întregul ciclu de viață al proiectului. S-au pus multe întrebări despre carburanți alternativi, puncte de încărcare și așa mai departe. După cum știți cu toții, în ce privește încărcarea, punctele de încărcare fac parte din comunicarea privind pactul ecologic. Vorbim de încărcare, realimentare, 1,1 mm, alimentarea autovehiculelor electrice cu 110 volți, elemente și în alte forme de infrastructură, fonduri din investiu, trebuie să vedem dacă există alte posibilități pentru finanțare adițională în această privință. Ajungem și la chestiuni legate de hidrogen și alte forme. E clar că planul de redresare sublinează și spune foarte clar că InvestEU, Connecting Europe Facility și altele o să sprijine puncte de încărcare, carburanți alternativi și programul CEF a sprijinit uh, desfășurarea de infrastructură pentru hidrogen. Noul CEF va continua să facă același lucru. În plus, noua facilitate de investiții strategice va investi în tehnologii cheie pentru tranziția curată, pentru hidrogen curat și alte aplicații. Noua strategie și Alianța pentru Hidrogen Europeană va fi în centrul desfășurării pe scară mai largă a hub pentru hidrogen în Europa. S-a vorbit de interoperabilitatea plății pentru punctele de încărcare în contextul discuției privind punctele de încărcare și revizuirea AFIT. Va veni o propunere, după cum s-a programat, în 2021 trebuie să fie bine pregătită, dar ținem cont de acest aspect și mi se pare un element foarte important și trebuie realizat ca atare. să invocați și chestiunea investițiilor din țări terțe și coerența cu investițiile din Uniunea Europeană. Cred că e un aspect foarte important și în acest scop avem cadrul pentru investiții. Trebuie să veghem ca în ce privește investițiile din țări terțe să corespundă pe deplin cu legislația europeană și să respectăm standardele europene ca și parametrii europeni. Trebuie de asemenea să fim foarte vigilenți, să urmărim aceste aspecte și e clar că trebuie să acordăm o mai mare atenție decât am făcut-o în trecut și e foarte important că investițiile respective care se fac în infrastructura europeană se fac pe baze comerciale, respectând întru totul cadrul juridic european și nu pentru a-l submina. A existat și cazuri în care s-a subminat și care au fost semnalate de comisie și vom continua cu siguranță să facem acest lucru. Chestiunea legată de aspectele sociale care a fost adusă în discuție. În primul rând, aș vrea să vă spun că am spus și mai devreme, elementul cheie în criză a fost să apărăm uh, sănătatea și siguranța lucrătorilor, inclusiv a celor din transporturi, lucru trasat uh, cu prioritate. Am uh, prezentat diverse orientări pentru modurile de transport în transportul internațional și recomandări privind măsurile de protecție viitor a adoptat o modificare la regulamentul slot pentru a apăra sănătatea lucrătorilor în traficul aerian pusă de criza coronavirus, apoi o chestiune legată de cooperarea diverse organizații ale muncii. Pot să vă spun că e o cooperare foarte strânsă și cu Asociația Personalului de Cabine European și Fondul de Ajustare a Globalizării ar putea fi mobilizat pentru Uh, cei care au fost afectați negativ de criza COVID-19 în baza cerilor din partea statelor membre. O altă chestiune legată în contextul gestionării traficului aerian e foarte important să ne bazăm pe fapte, pe informații corecte. După cum nu s-a întâmplat întotdeauna, din nefericire, COVID-19 a provocat o criză fără precedent în întregul sector de aviație și Comisia se implică cu toți actorii, factorii implicați pentru a vedea ce soluții să propună pentru scăderea bruscă a traficului. În Single European Scar există criterii de performanță, inclusiv pentru eficiența costurilor pentru serviciile oferite în condiții de monopol. Nu vrem să îi privăm de resurse, nu e adevărat, din potrivă se există resurse financiare pentru a parcurge această perioadă de scădere, pentru a avea serviciile necesare, pentru a putea reacționa odată ce creșterea revine în uh, volumul cererii. Dar dialogul trebuie să continue, după cum a făcut-o și până acum și cred că a fost uh, constructiv în general. Cred că și aspectele invocate în ce privește tranziția verde, planul de redresare și celelalte, vom continua cu siguranță să respectăm angajamentele în ce privește infrastructura durabilă, inteligentă, mobilitatea durabilă și inteligentă. Vrem să ne asigurăm că toate aceste elemente și diversele fonduri țin cont de ele și <clears throat> realizează și contribuie cu plus valoarea necesară. După cum am spus, e foarte dificil ca în această etapă să evaluăm sumele precise pe care să se bazeze transporturile. O sumă foarte clară e doar ce avem în Connecting Europe Facility, iar în celelalte trebuie să facem eforturi împreună și cu statele membre să ne asigurăm că ponderea transporturilor e utilizată la maxim pentru că și nevoile sunt foarte mari în ce privește chestiunile legate de aviație. Da, cred că combustibile alternative acolo sunt foarte importanți, o componentă importantă. Ne concentrăm mult pe a ne asigura că și aviația se ecologizează, că și kerogenul e înlocuit de carburanți mai durabili și ca parte a inițiativei de schimbare a carburanților în aviație, care va fi prezentată în acest an și ne implicăm strâns cu dumneavoastră. Același lucru este ecologizarea transporturilor maritime, carburanții ecologici maritime, o altă propunere care va apărea în acest an pentru a ne asigura că vom putea ecologiza și în căile ferate, după cum am spus mai devreme. Sunt multe alte aspecte la care nu mă pot referi acum în această etapă, nu pot să răspund, dar sunt convins că echipa mea o să ia din nou legătura cu dumneavoastră pentru a vă da răspunsuri mai detaliate, dar le-am notat. Doamna președinte, am depășit deja cu 20 de secunde. Vă mulțumesc pentru ocazie. Mulțumesc foarte mult. Domnule Holelai, sunt de acord cu dumneavoastră trebuie să dăm un nou impuls acestei inverziri ca să fie mai energică. Vă mulțumesc că ați uh, a venit, dar bătălia doar începe. Știți, planul de redresare încă nu e ceva câștigat, trebuie să convingem statele membre și apoi fiecare comisie trebuie să dea din coate pentru a-și promova interesele proprii. Pe mine puteți conta pentru ca partea legată de transportul să fie înscrisă și trecută negru pe alb e foarte importantă în această fază de după izolare, chiar dacă uh, va exista un șoc economic și social. Nu vom putea proceda ca în trecut. Va trebui să intrăm într-o nouă oportunitate, mai ales de schimbări în privește mobilitatea durabilă, inclusivă, accesibilă pentru toți și să nu uităm de nevoile legate de inovație. Domeniul electric pentru mine e ceva destul de periculos. E bine să existe mai multă deschidere la comisie și în ce privește hidrogenul, să fim mai competitivi după cum s-a întâmplat și în anii trecuți. Oricum, domnule Horolai, puteți conta pe noi, vom fi foarte vigilenți și vom continua să facem efortul să nu uităm acest sector care e esențial pentru cetățeni. Fără transport nu putem face nimic. Domnule Hololai, ați uitat ceva, aveți cuvântul. Madam Chair, thank you very much. Da, doamnă președinte. Doream doar să confirm ceea ce ați spus dumneavoastră, doamnă președinte. Trebuie să studiem toate opțiunile disponibile atunci când vine vorba de piața legată de combustibilii alternativi și sunt de acord și cu ce ați spus în legătură cu hidrogenul. Din prima zi eu am avut o atitudine foarte pozitivă, am sprijinit aceste posibilități de folosire a hidrogenului ca uh, combustibil alternativ. Mă bucur de evoluțiile din ultima perioadă și puteți conta pe mine și pe colegii mei uh, să vom stimula acest proces. Deci, Vom rămâne deschiși, înțelegem că trebuie folosită și electricitatea, dar trebuie să diversificăm sursele de energie, să ne asigurăm că vom avea soluțiile potrivite pentru fiecare mod de transport. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Holelai, bineînțeles, vom fi vigilenți uh, în ceea ce privește hidrogenul, dar hidrogenul ecologic. Mulțumesc, domnule Hololai, mulțumesc echipelor de la Comisia Europeană care se află în continuare alături de noi. Continuăm acum lucrările noastre cu punctul 4. Voi deschide votul la distanță privind amendamentele. Toți membrii care participă la vot, uh, avem quorum uh, cu deputații din sală. Deci fie că sunteți în sală, fie că participați la distanță, veți vota prin e-mail, um, completând listele de vot uh, pe hârtie uh, pe care le veți imprima și le veți trimite până la ora 12. Deci, ca să fie foarte clar, votul va avea loc în două etape de la, mai întâi, de, la începând cu ora 11, privind amendamentele depuse și apoi, după numărarea voturilor privind amendamentele și anunțarea rezultatelor, de la 18, la ora 18 încolo, votul final. Mai întâi, în ceea ce privește primul tur, vom vota în legătură cu patru rapoarte și avize la care s-au depus amendamente. Avem, deci, pachetul mobilitate, care include trei rapoarte. Raportul Conecica privind detașarea uh, șoferilor, raportul Virkunen privind timpul de condus și odihnă și raportul domnului Ertug privind accesul la piață Um, în transportul rutier internațional. Acorduri provizorii au fost, uh, um, au, au fost uh, obținute în trilog în aceste dosare, dar vom vota mai întâi amendamentele înainte de a trece la votul final la sfârșitul zilei la ora 18. Avem și avizul domnului Compomenozi privind penuria de medicamente și aici vom vota mai întâi amendamentele și apoi vom avea un vot final. Vă amintesc pe scurt procedura. Puteți vota până la ora 12.30, la 12.32 vă spun tuturor celor care mă ascultați că dacă trimiteți la 12.31 sau 12.32, votul dumneavoastră nu va fi luat în considerare. Până la 12.30 trebuie să vă trimiteți voturile. A fost foarte clar, da? E foarte clar și pentru președintă a fost așa o mică glumiță. Vă amintesc faptul că procedura pentru votul la distanță este următoarea. Fiecare grup a, a pregătit lista membrilor care participă la votul la distanță. Ați primit prin mail o serie de instrucții, instrucțiuni precise în legătură cu derularea votului. Vă rog să recitiți aceste instrucțiuni dacă aveți dubii. Toți membrii care participă la vot vor primi prin e-mail în momentul deschiderii votului buletinul de vot privind amendamentele de, la, de pe e-mailul Secretariatului Comisiei pentru Transportul. Trebuie să imprimați aceste buletine de vot, să vă, să vă completați numele, să uh, votați, să, să bifați votul și să semnați uh, buletinul de, uh, după declarația formală Apoi trebuie să scanați, să faceți o fotografie cu buletinul de vot, uh, să semnați, să verificați că aceste fotografii sau uh, uh, scanuri sunt complete și lizibile și trimiteți apoi la adresa tran vot coadă de maimuță europal.europa.eu Uh, doar uh, voturile trimise de pe adresa oficială de parlamentar vor fi luate în considerare dacă sunt trimise la timp. Deci, repet, numele dumneavoastră, uh, semnătura și votul trebuie să fie citețe, lizibile. Dacă nu, voturile nu vor fi luate în considerare. Quorumul a fost obținut și vă amintesc că puteți vota până la ora 12.30 și ședința o vom relua la ora 18 și atunci vă voi, voi uh, anunța rezultatul voturilor privind amendamentele și vom trece la votul final. Se suspendă ședința dacă nu aveți alte întrebări, dragi colegi, nu? Bun, deci se suspendă ședința.